Colleghe, colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Stimați eh, colegi, stimate colege, reluăm discuția. Urmează declarația Comisiei eh, privind agenda pentru noi eh, calificări și noi locuri de muncă. O să dau imediat cuvântul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, distinși membri. Sunt în prezent 23 de milioane de șomeri în Uniunea Europeană reprezentând aproape 10% rata șomajului. Această situație este o consecință a crizei economice și financiare și sunt consecințe cu adevărat dramatice. Dar această situație nu va împiedica Comisia să propună obiective ambițioase în agenda strategii, în strategia agendei 2020. S-au stabilit într-adevăr aceste obiective ambițioase pentru viitorul nu foarte îndepărtat. Avem o țintă principală pentru o rată de ocupare de 75% pentru bărbați și femei pentru anul 2020 și astăzi s-a adoptat o nouă inițiativă emblematică privind strategia Europei 2020. Agenda aceasta pentru noi competențe și noi locuri de muncă, subliniind cum vrem să progresăm pentru o ocupare de plină. E ceva complementar pentru inițiativa Youth on the Move, din în Mișcare, adoptată în septembrie. Ambele trebuie să contribuie la atingerea țintelor de ocupare a forței muncă și învățământ pentru 2020. Au dispărut din cauza crizei milioane de locuri de muncă. Da, ne confruntăm cu o concurență mai acerbă, dar asta nu e o scuză să nu trecem la acțiune. Din potrivă, E un apel la acțiune, la a ne făuri viitorul, să creăm locuri de muncă mai multe și mai bune, ceea ce ne stăm putință. Politicile de ocupare a forței de muncă uh, țin în mare măsură de responsabilitatea statelor membre, dar ca factor de decizie, Comisia Europeană și Parlamentul European și partenerii sociali trebuie să ne îndeplinim și noi ce ne revine. Toți cei care pot să lucreze trebuie să aibă posibilitatea de a o face. Trebuie să generăm noi idei să se înființeze noi societăți comerciale, noi afaceri, ca tinerii să poată beneficia de modelul social pe care l-am dezvoltat. Pentru toți angajații avem nevoie de o calitate mai bună și condiții mai bune de muncă. Agenda aceasta pentru noi, competențe și locuri de muncă, pe patru domenii, funcționarea pieței muncii, competențele, condițiile de muncă, crearea de locuri de muncă, Agenda propune 13 acțiuni concrete pe plan european care să fie întreprinse în parteneriat cu guvernele, partenerii sociali și societatea civilă. Mai întâi trebuie să ne asigurăm că piața muncii funcționează mai bine, efectuând reformele care asigură flexibilitatea necesară și securitatea adecvată. Una dintre lecțiile învățate în ultimii doi ani este că politicile de flexi-securitate au contribuit la a atenua efectele crizei. Propunem acum să discutăm cu statele membre și partenerii sociali toate componentele flexisecurității și cum să le îmbunătățim, bazându-ne pe principiile comune ale Uniunii Europene de flexisecuritate. E nevoie de mecanisme contractuale flexibile, dar fiabile, politici active de ocupare și sisteme de asigurări sociale moderne. Există niște piețe fragmentate în domeniul muncii în care angajații cu contracte permanente cu există uneori și lucrează cod la cod la același loc de muncă, făcând aceeași uh, sarcină cu unii care sunt cu contracte temporare de muncă, cu puține garanții sociale și perspective slabe de a avea un loc permanent de muncă. Pentru a îmbunătăți situația și pentru a reduce discrepanțele existente, o cale posibilă de discuție oferită de agenda adoptată astăzi ar putea fi să se extindă utilizarea contractelor sau mecanismelor deschise contractuale cu perioade de probă suficient de îndelungate, drepturi sporite, acces la formare, la învățare permanentă pentru toți angajații. Cu timpul acesta va permite angajaților să uh, dobânească drepturi de plină, firmele având flexibilitate suficientă, dar scăzândă elementele de inhibiție care de multe ori fac pe angajatori să nu angajeze pe termen îndelungat noi angajați. În al doilea rând, cei cu calificările necesare pentru locurile de muncă care sunt cerute acum și pe viitor. Știm că și în prezent unii angajatori <clears throat> au probleme să ocupe locurile vacante pentru că nu găsesc persoanele cu competențele necesare, ceea ce arată că e nevoie nu doar de competențe sporite, ci cele adecvate, ci de asemenea că există niște discrepanțe persistente pe piața muncii între competențele existente și nevoile care se manifestă. În viitorul previzibil s-ar putea să fie o criză și mai mare de lucrători decât în prezent. Medici, asistențe medicale, cercetători, specialiști în domeniul ecologic care să ne ajute în acest sens avem uh, propuneri de instrumente practice cu o mai mare transparență în ce privește nevoile de calificări pentru o mai bună corespondență, în special prin panorama europeană a calificărilor, ca să ajutăm pe cei care au uh, anumite competențe să știe care sunt necesare acum și pe viitor. Doamna comisar Vasiliu o să vă spună mai multe în acest sens. Ce e clar este că trebuie să lucrăm îndeaproape cu toți factorii implicați pentru a acoperi Um, lacunele sau diferențele între ce există în mediul pregătirii și universul locurilor de muncă. În al treilea rând, să îmbunătățim calitatea locurilor de muncă, condiții mai bune de muncă. Uniunea Europeană are legislație foarte ambițioasă în acest domeniu, care acum trebuie să fie revizuită. Experiența în implementare ne spune când și unde există loc de îmbunătățire. Trebuie să ne asigurăm că legislația funcționează mai bine corespunde noilor tehnologii și noilor tipare de muncă și că e mai ușor de înțeles și aplicat de către oameni și de către firme. În practică vrem să revizuim directiva privind timpii de lucru și să facem o propunere legislativă pentru a îmbunătăți implementarea directivei privind detașarea lucrătorilor și de asemenea propunere în domeniul sănătății ocupaționale și asiguranței la locul de muncă. Pe lângă revizuirea legislației europene, agenda privind noile competențe și locuri de muncă propune o abordare integrată care include așa zisele instrumente soft, coduri de conduită, recomandări, linii directoare de implementare, benchmarking, schimb de bune practici. Aștept cu nerăbdare să discutăm aceste aspecte cu dumneavoastră și sunt încrezător că împreună cu Parlamentul European, statele membre și partenerii sociali vom putea face ca acesta să funcționeze mai bine. În ultimul rând, dar mai puțin important, trebuie să creăm mai multe locuri de muncă. Crearea de locuri de muncă e necesară pentru creșterea economică, dar sunt prea multe obstacole care ne stau în cale. Propunem să îmbunătățim condițiile cadru de creare de locuri de muncă, în special în sectoare care au nevoie de cercetare, dezvoltare, reducând povara administrativă, taxele asupra forței de muncă și ajutându-i pe întreprinzători. Propunem de asemenea acțiuni pentru a încuraja spiritul antreprenorial, pentru a-i sprijini pe cei care sunt în procesul înființării unei afaceri s-au făcut acest lucru recent. În această privință, niciodată nu e prea mult să ne reamintim uh, cum facilitatea de microfinanțare ca instrument pentru cei care își înființează propriile afaceri. Uniunea Europeană are multe talente. Haideți să facem în așa fel ca ideile și inovațiile care există vor duce la crearea de locuri de muncă de calitate. Domnule președinte, distinși uh, eurodeputați, Comisia a prezentat azi prioritățile cu la modul în care să facem progres spre ocupare de plină a forței de muncă. Agenda pentru noi calificări și locuri de muncă poate să aibă un efect real dacă vom lucra cu toții împreună. Vă adresez un apel, fiecare să ne jucăm rolul pentru a avansa în efortul de a ajunge la această țintă a ocupării de în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Andor. Și acum invităm să ia cuvântul doamna comisar Vasiliu pentru intervenția sa. Doamna comisar, aveți cuvântul. Presidente, honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Sunt încântată că pot împreună cu comisarul Andor să prezint această nouă inițiativă emblematică o agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă. O mai bună pregătire profesională și o mai bună educație reprezintă elementele fundamentale pentru a echipa persoanele cu competențele de care au nevoie pentru a găsi un loc de muncă, a-și păstra locuri de muncă și a se pregăti pentru locurile de muncă ale viitorului. De aceea, trebuie să investim în oameni și în abilitățile acestora de a inova, de a crea noi întreprinderi, noi locuri de muncă. Fără investiții semnificative și durabile la acest nivel în educație, economiile noastre cu greu vor ieși din criză. Mm, iată, pentru o dezvoltare durabilă, inclusivă, uh, tineretul este elementul cheie. De aceea avem o inițiativă emblematică Youth on the Move, care se axează exact pe aceste aspecte, dimensiunea pregătirii profesionale, a educației și a ocupării forței de muncă. Cu această inițiativă dorim să reflectăm modul în care educația și formarea pot contribui la atingerea pragului de 70% de ocupare până în 2020. Locurile de muncă ocupate de persoane cu calificări înalte vor crește până la 16 milioane de acum și până în 2020 calificările, uh, locurile de muncă cu calificare rusă vor crește cu, vor scădea, mă scuzați, cu 12 milioane. Iată că acum, la nivelul Uniunii Europene, când vine vorba despre competențele de bază, există mari probleme și de aceea trebuie să facem tot ce putem, în special în domeniul educației. Discutăm despre strategiile de flexicuritate ca fiind un pilon aparte pentru a asigura faptul că piața muncii funcționează mai bine, după cum a subliniat deja și comisarul Andor. Cu toții știm care este diagnosticul, cu toții știm că competențele pot asigura o tranziție bună pe piața muncii. Însă, învățarea pe tot parcursul vieții nu este o realitate peste tot în Europa competențele înalte nu ar trebui să fie un lux pentru cei cu calificări înalte, ci este, ar trebui să fie o necesitate pentru toată lumea. Cei cu calificări uh, reduse au puține șanse. Acest lucru trebuie să se schimbe întreprinzând un efort comun noi împreună cu toți partenerii, guverne, angajatori, cetățeni. În al doilea rând, trebuie să oferim cetățenilor competențe necesare pentru angajare. Uniunea Europeană nu trebuie doar să crească calificările și competențele oamenilor deja pe piața muncii, ci trebuie să se asigure de faptul că oamenii de la bun început primesc uh, mixtura necesară de competențe pentru a se adapta la o societate aflată în plină schimbare. În primul rând, trebuie să ne uh, axăm mai bine pe competențele necesare pe piața muncii și în această perspectivă vom prezenta o panoramă uh, pentru noile competențe europene, panorama care ne va arăta nu doar care sunt competențele căutate de angajatori, ci care se va axa și pe competențele de care va fi nevoie pe viitor. Pentru a pregăti pe, tine, pe tinerii noștri să acceseze piața muncii, pentru a se adapta la locurile de muncă care probabil nu există deja, trebuie să ne axăm pe sistemele educaționale uh, care trebuie să ofere amestecul necesar de competențe. Ar trebui să plasăm accentul pe competențele de bază în ceea ce privește uh, cititul, matematica și știința. Este de importanță majoră să luptăm uh, în special împotriva rezultatelor slabe la școală și abandonului școlar prematur. De aceea am decis ca în ianuarie să lansez un uh, grup la nivel înalt privind alfabetizarea. De asemenea, pentru a crea o societate bazată pe cunoaștere, trebuie să ne asigurăm de faptul că uh, copiii noștri trebuie să înregistreze rezultate mai bune la matematică, știință și tehnologie. Dar trebuie să ne axăm și pe faptul că este nevoie să achiziționăm competențe transversale necesare pentru ocuparea uh, pieței muncii. Discutăm despre competențe lingvistice, de um, digitalizare și de preluare a inițiativei. De asemenea, la fel de importante sunt și dezvoltarea competențelor, este și dezvoltarea competențelor pentru slujbele viitorului în ceea ce privește sectorul ecologic, construcții ecologice, energii regenerabile, transport inteligent și uh, sănătate online. De asemenea, menționăm faptul că și în momente de criză, unde rata șomajului este crescută, unii angajatori înregistrează probleme de recrutare. De aceea această agendă se axează pe uh, o mai bună capitalizare a potențialului uman european. Și în acest sens propun un pașaport al competențelor europene prin care cetățenii pot să-și înregistreze clar și comparabil competențele. Iată că acest uh, pașaport va fi inclus pe CV-ul european Europass. Iată că trebuie să căutăm noi forme de cooperare, noi forme de parteneriat la nivel educațional și la nivel de formare, la nivelul întreprinderilor și la nivelul altor uh, părți direct vizate, inclusiv sindicate și autorități de servicii publice. Stimați eurodeputați, cu strategia Europa 2020 ne fixăm obiectivele, spunem care sunt aspirațiile noastre. A sosit momentul să generăm progres în sensul aspirațiilor noastre și să ne determinăm strategia de reformare. Agenda pentru noi competențe și noi locuri de muncă explică foarte clar cum Europa poate contribui la atingerea obiectivelor. Ieșirea din criză se poate face numai prin crearea unei economii competitive bazată pe cunoaștere care să ofere uh, locuri de muncă mai bune și mai multe. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, spune președintele. Vom trece acum la mm, vorbitorii din partea grupurilor politice. Mai întâi, domnul Ori, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, doamnă comisar. Parlamentul European sprijină în general comisarii, uneori îi critică. Acum trebuie să spun că sunt de acord cu ce au spus ambii comisari și sunt uh, bucuros să aud ce a spus domnul Landor uh, cu privire la obiectivul de ocupare totală. Toți cei care pot și doresc să muncească ar trebui să aibă această posibilitate sprijin priorității legate de o mai bună piață a muncii, locuri de muncă mai, bună și, mai bune și condiții de muncă mai bune. Sprijin toate aceste obiective. Sigur că este dificil să punem în aplicare toate aceste obiective. Sunt de acord cu ce ați spus legat de flexisecuritate. Sigur că e cazul să vorbim și despre detalii. Vorbim de, folosim de multe ori acest concept, însă s-ar putea să-l înțelegem în mod diferit. Trebuie să reacționăm în fața schimbărilor care apar la locul de muncă și pe piața muncii în general. Directiva privind detașarea lucrătorilor nu credem că trebuie înlocuită de o altă directivă. Suntem dispuși să discutăm despre punerea ei în aplicare și eventuale modificări necesare. Însă, legat de formele de muncă atipice, aș vrea să vă atrag atenția asupra acestui lucru, pentru că trebuie să reacționăm față de noua situație legată de contribuțiile sociale obligatorii. Trebuie să promovăm mobilitatea și să colaborăm cu administra- autoritățile din administrația publică. Văd că președintele mă avertizează că mi-am depășit timpul. Vreau să vă mai spun doar că, din păcate, ne costă mai mult să avem forță de muncă slab calificată decât uh, să avem șomeri. Trebuie să-i ajutăm pe aceștia să se formeze și astfel să devină mai calificați. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Are cuvântul domnul Rapte, un minut, doamna Rapte, un minut și jumătate. E, άκουσα με πάρα πολύ χαρά τις συζητήσεις των δύο επιτρόπων. Σε καιρό κρίσης και μάλιστα... Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit ceea ce au spus ambii comisari și subliniez faptul că trebuie să acționăm acum. Criza este foarte dificilă și consider că versiunea prezentată este pozitivă. Avem patru obiective și cred că fiecare cetățean european dorește să sprijine cele patru obiective. Problema este însă că există și aspecte negative. În primul rând, în ceea ce privește securitatea, flexicuritatea, flexicuritatea aceasta trebuie să meargă mână-mână cu celelalte instrumente și știm că, în principiu, securitatea trebuie să fie prioritară, dar, iată, și putem spune, ne referim și la educație și formare. Aceste aspecte sunt cât se poate de importante. După cum a spus și domnul comisar Andor, nu discutăm doar despre dobândirea de noi competențe, ci discutăm despre faptul că vechile competențe trebuie să fie îndrumate acolo unde este nevoie de ele. În ceea ce privește antreprenoriatul, cred că ar trebui să fie ușurată situația, cred că ar trebui să fie mult mai ușor ca fiecare să-și poată deschide o afacere. Cred, de asemenea, că ar trebui ca numărul întreprinderilor să crească. Nu în ultimul rând, mă voi referi la ceea ce a spus doamna comisar Vasiliu. Au fost uh, cuvinte frumoase, ar fi frumos să existe un uh, pașaport european al competențelor. Cred că ar fi important să-l avem pe acesta și în acest sens vin și cu o întrebare. Dacă, conțin, dacă am un uh, pașaport cu calificări uh, mari, însă vin din statul A dorind să lucrez în statul B, ce se întâmplă atunci? Apar probleme sau nu? Pot să lucrez fără a înregistra probleme pe piața muncii? Mulțumesc, mulțumesc, spune președintele. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui lucru. Vă rog să respectați timpul alocat, fiindcă altfel vom depăși slotul alocat. Marian Harkin are cuvântul. Vă rog două minute. Mr. President, Commissioner. Domnule președinte, domnule, comisar, o să mă refer la aceste priorități a începește crearea de locuri de muncă și a face față cerii. Conform documentului recuperare adresarea trebuie să se bazeze pe creștere care se ducă la noi locuri de muncă, dar din cauza crizei această redresare a fost inegală. Sunt uh, conștientă de faptul că mi s-a spus nou să aplicăm măsuri de austeritate și temerea reală este că aceasta va elimina orice posibilitate de creștere. Deci întrebarea ar fi, această agenda pentru noi locuri de muncă și creștere nu se aplică pentru Irlanda, Grecia sau orice altă țară care aplică aceste măsuri severe de austeritate, de unde o să vină creștere și, în consecință, de unde o să vină locurile de muncă? Există idei excelente în acest document și nu încerc să le minimizez. Un element crucial este cum facem legătura între investiții, cercetări, dezvoltare, inovație cu sistemul de producție însuși. E o nevoie absolută ca cele două să meargă mână în mână. Propuneri de a angaja economia socială, cooperative, micro-întreprinderi în mod durabil pentru a da șanse de ocupare pe plan local. Sunt la momentul adecvat și cred într-adevăr că um, localizarea și activități prin societăți de ajutor reciproc care nu se mai duc profit pot duce la creștere durabilă. Promovarea spiritului de întreprinzător o să permită cetățenilor să aibă un rol real în redresarea economică calificările să corespundă locurilor de muncă, dar sunt foarte îngrijorată pe multe fronturi. Săptămâna trecută am găzduit o reuniune privind incluziunea socială și maladiile mentale. Și o doamnă din Austria a spus, politicienii trebuie să înceteze să mai vorbească despre locuri de muncă și creștere economică. Nimeni nu-i crede, nimeni. Nu știu, domnule comisar, nu spun că acest sentiment descurajant uh, este doar al meu, dar aceste cuvinte, aceste vorbe trebuie transpuse în practică. E ceva urgent și trebuie să începem să ne gândim în afara tiparelor. Da, locuri de muncă digitale, dar nu uitați locuri de muncă pe plan local și promovarea de activități uh, nu neapărat uh, pentru profit, un model care acum amenință și euro și stabilitatea Uniunii. Președintele, mulțumim foarte mult. Și acum, doamna Schröter, un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar, stimate domnule comisar, așteptările de la comunicarea uh, noi competențe și noi locuri de muncă au fost foarte mari. Ar fi trebuit să pornească un impuls la această comunicare pentru a pregăti cetățenii europeni pentru tranziția către noi locuri de muncă ecologice. Parlamentul European are o rezoluție deja în acest sens, în sensul locurilor de muncă ecologice. Am vehiculat deja câte idei despre care ne-am fi așteptat ca Comisia să le preia, să le dezvolte pe mai departe și să vină cu propuneri concrete referitoare la crearea de noi locuri de muncă prin tranziția spre ecologie. Aș, am fi dorit ca lucrătorii să rămână, să primească calificări în acest sens, pentru ca astfel industria europeană să fie ecologizată spre binele lucrătorilor. Însă, ce se întâmplă, domnilor comisari? Veniți, reveniți la vechea tema flexicurității. Chiar credeți că prin uh, dereglementare și deregularizare se pot fi create noi locuri de muncă? Nu am constatat oare că în timp de criză locurile de muncă precare sunt primele care dispar? Vă înșelați, vă spun eu, dacă credeți că o societate uh, a cunoașterii poate fi construită pe locuri, uh, pe precondiții proaste. Dumneavoastră mizați pe, pe muncă prin sărăcie. Sărăcia este foarte proastă pentru progres și pentru progresul ecologic, ecologic avem nevoie de a merge mai departe pentru toți lucrătorii, în special pentru cei cu un nivel scăzut. Vă rog frumos să Uh, rămâneți la comunicarea inițială, să, să o preluați, o dezvoltați, pentru că nu se poate ca aceasta să rămână la acest nivel scăzut. Mulțumesc, spune președintele. Dau cuvântul domnului Milan Carbronș. Nu este în sală. Atunci, doamna Mara Bițotto, un minut. Okay. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să am o intervenție pur retorică. Aș vrea să ne uităm la conținut mai degrabă decât la ambalaj, să trecem spre discuția concretă referitoare la strategii. Europa are un nou slogan, Europa 2020, dar nu are o abordare concretă legată de locurile de muncă și de ocupare. Și faptele vorbesc. Dacă ne uităm la rata șomajului la tine, în rândul tinerilor este foarte mare, 20,2%, iar în Italia situația este mult mai proastă, aproape 26% din tineri sunt șomeri. Europa pe care o vrem noi nu o să risipească bani pe campanii promoționale sau publicitare, ci mai degrabă pe programe de formare, astfel încât tinerii să fie pregătiți și să intre pe piața muncii. Este foarte important să investim în uh, învățământul vocațional care reprezintă um, excelența în Europa. Lumea meseriilor oferă foarte multe posibilități și este foarte important să ne concentrăm pe acest lucru dacă dorim să fim competitivi. Mulțumim, doamna Ronțuri, are cuvântul. Grație, președinte Pite. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați comisari, ne-am stabilit un obiectiv în ce privește stabilirea nevoilor pieții muncii în anii următori. Ne gândim la viitorul tinerilor, la viitorul anumitor profesiuni, economia zilei de mâine, pentru ca societatea să poată să avanseze. Am vorbit adesea despre tipul de locuri de muncă care ar putea exista peste 10 ani, cum schimbăm calificările necesare în Uniunea Europeană. Continuăm să spunem că educația și formarea sunt utile pentru a găsi un loc de muncă în Europa, dar eu mă întreb cum anume în mod concret uh, va adopta noi măsuri Comisia pentru a realiza ce și-a propus. Chiar știm ce au nevo- care sunt nevoile tinerilor, chiar suntem siguri că învățarea este soluția. Poate ar trebui să ne gândim la noi modalități mai incisive de a face educația și învățământul. Nu avem decât șase luni pentru a încheia proiectul pilot lansat în mai anul acesta. Vom avea rezultate pozitive? Vom fi încurajați de acestea? Trebuie să ne asigurăm că avem politici de educație și învățământ, de formare profesională care să anticipe ce se va întâmpla. Am auzit ce s-a spus, am auzit multe diagnoze și am auzit foarte puțin despre tratament. N-ar trebui să predicăm, ar trebui să ne asigurăm că într-adevăr realizăm în termeni concret strategia lui 2020. Asta e provocarea cu care se confruntă și statele membre și companiile. Și cea mai bună moștenire pe care o putem lăsa copiilor. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Ronțuli. Acum, doamna Regner. Un minut și 30 de secunde. Comisar. Mulțumesc, domnule comisar, doamnă comisar, noi competențe pentru noi locuri de muncă. Iată o temă cheie. De ce? Pentru că este vorba despre viitor. Nu este vorba doar despre faptul că ne preocupă problemele clasice, criză economică, evoluție demografică. Nu, este vorba despre calificarea persoanelor, este vorba despre crearea unor șanse pentru aceștia pentru a și aduce aportul activ uh, către o societate inovatoare. Domnule comisar, dumneavoastră puneți preț mare pe parteneriatele sociale. Este foarte bine. Aș dori să atrag atenția Comisiei asupra condițiilor de lucru, asupra condițiilor uh, fizice, condițiilor psihice ale unui lucrător. Dacă oamenii aduc uh, pe termen scurt dacă întreprind activități bune pe termen scurt pentru ca pe termen lung să sufere efecte negative, atunci nu este bine. Tocmai de aceea ar trebui ca la nivelul Uniunii Europene să se facă ceva în acest sens. Discutând despre flexicuritate, deplâng propunerea Comisiei uh, în ceea ce privește contractele uh, inițiale de muncă, care aduc, atrag după sine dezavantaje. Este ieftin uh, să intervenim astfel și este foarte Uh, dificil faptul că tinerii sunt primii care au de suferit. Aceștia sunt cei care se confruntă cel mai adesea cu condiții de muncă precare și sunt cei care, de obicei, suferă un knockout. Aș dori să facă ceva în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc Iuta Steinru, care cuvântul un minut și jumătate. Mulțumesc. Domnule comisar, doamnă comisar, într-adevăr, lupta împotriva șomajului este un aspect cheie, reprezintă una dintre marile noastre sarcini. După cum a spus și colega mea, oamenii în Europa nu vor concepte, ci vor soluții concrete. Vă mulțumesc pentru inițiativa asumată. Vedem foarte multe premize bune. Colegele din grupul meu politic au, le-au menționat deja. Însă și eu sunt uh, de părere că este loc de îmbunătățire, pentru că o mai, mult, o mai mare flexibilitate, o mai bună mobilitate nu creează noi locuri de muncă. Aș dori să reiau uh, cuvintele doamnei Schröder și să spun că sunt de acord cu aceasta. Avem nevoie de locuri de muncă bune și sigure în Europa, motiv pentru care întreprinderile europene trebuie să asigure faptul că locurile de muncă sunt uh, obținute în urma încheierii unui contract pe termen nelimitat. Aceștia, aceste acestea trebuie să fie unitățile de măsură cu care tratăm. Ar trebui așadar să intervenim pentru a contracara punctele slabe. În propunerea noastră discutați despre noi contracte de muncă ce înrăutățesc drepturile lucrătorilor, mai ales când aceștia um, accesează piața uh, muncii. Discutați despre single open contracts care, în opinia mea, nu creează noi locuri de muncă. Din experiență vă vorbesc. Um, în urmă cu câțiva ani, guvernul social-democrat german a constatat acest lucru. Slăbirea drepturilor lucrătorilor nu generează locuri de muncă. Aceste fapte nu fac decât să genereze un transfer de la locurile bune de muncă către locurile precare de muncă și nu acesta trebuie să fie viitorul. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Dau cuvântul. Rectific. Trecem la procedura Catch the Eye.

Are cuvântul doamna loba Catarina. Vorbim o nezamestnanosti, určite trebuie spomenut veľmi... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Discutând despre șomaj, trebuie să insistăm pe șomajul în rândul tinerilor, care uneori este de două ori sau de chiar patru ori mai mare decât șomajul în general. Deci agenda este o idee bună, dar e nevoie de mai mult decât o simplă strategie. E nevoie de o implementare concretă, măsuri concrete de implementare o strategie pe termen îndelungat în legătură cu ce va cere piața muncii de la solicitanții de locuri de muncă. Nu doar acum, ci și în perspectivă, să știm ce ne va aduce viitorul, ce va cere viitorul de la solicitanții de locuri de muncă. S-a vorbit de a investi în oameni, doamnă comisar, dar ce înseamnă asta? Doar așa putem avea o generație tânără competitivă. Aș vrea să cer statelor membre să nu tăiem bugetele pentru tinere, din potrivă să le consolidăm. Orice investiție în educație va fi o investiție bună. Mulțumesc, președintele. Mulțumim foarte mult. Aș dori să vă rog pe cei care interveniți să nu vorbiți cu o viteză excesiv de mare, pentru că e foarte greu să urmărim interpretarea și interpreții să interpreteze. Acum domnul Obermeier. Intervenție fără microfon. Micro. Funcționează Vreau să știu dacă funcționează, spune vorbitorul. Da, mulțumesc. În centrul măsurilor trebuie să fie optimizarea resurselor umane la nivelul Uniunii Europene. Asta nu trebuie, în loc să mizăm pe o migrație în masă. Trebuie ca noile calificări să fie adaptate la cererea pieței. Trebuie ca cetățenii europeni care au uh, abandonat studiul să fie abordați ca atare. Trebuie să mizăm pe procesul învățării pe termen lung, pe tot parcursul vieții. Uniunea Europeană se obligă să adopte măsuri pentru cetățenii din toate statele membre, în special pentru cetățenii care sunt afectați de situații de pe piața muncii. De asemenea, întreprinzătorii independenți sunt cei care au cel mai mult de suferit în urma deschiderii pieței. Așadar, aș dori să, ca aceștia să fie protejați de dumpingul social în primul rând. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Domnul Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnă comisar. Fără îndoială, în aceste vremuri grele din Uniunea Europeană, trebuie să avem curajul și determinarea de a promova o asemenea inițiativă și trebuie să salutăm faptul că Comisia a dat dovadă de acest curaj o inițiativă pentru formare mai bine orientată, pentru acumularea de competențe adecvate pentru piața muncii, astfel încât tinerii să treacă de la a învăța lucruri la a uh, forma, aș forma competențe. Piața muncii are nevoie de competențe noi și trebuie să folosească în cea mai mare măsură posibilă fluxurile de imigranți. Trebuie să folosim instrumentele pe care le are la dispoziție Comisia în mod mai eficient. Trebuie să vedem, să privim pe termen lung și să folosim tehnologia existentă pentru a ne asigura că strategia 2020 este armonizată cu eforturile noastre de a asigura programe de formare care ar facilita accesul pe piața muncii.

Uh, Mulțumesc. Mă bucură faptul că principiile fundamentale ale acestei inițiative emblematice, și anume de a îmbunătăți situația ocupării în Uniunea Europeană și de a atinge un obiectiv ambițios până în 2020, au fost bine primite de eurodeputați. Acum ne aflăm în situația în care trebuie să discutăm detaliile. Aș dori să Mă refer la câteva puncte discutate astăzi, care au fost uh, supuse dezbaterii, pentru că, desigur, trebuie să intrăm în detaliu. În primul rând, menținem conceptul flexicurității, însă asta nu înseamnă că vom, ne vom axa strict pe flexibilitate sau că vom utiliza acest concept așa cum a fost el definit uh, înainte. Vă ofer câteva exemple în acest sens, unde este foarte clar care sunt noile provocări. Când discutăm despre învățarea pe tot parcursul vieții, dorim să ne axăm pe oportunitățile oferite de acest proces pentru toți lucrătorii, pentru că, într-adevăr, trebuie să plecăm de la premisa că perioada în care suntem activi uh, se prelungește. Prin urmare, uh, schimbările de carieră vor trebui să fie mai bine abordate. Trebuie să ne axăm mult mai bine pe tineret. Este clar că acesta este un aspect cheie pentru strategia 2020. De asemenea, a existat o inițiativă emblematică în acest sens, Tineretul în Mișcare, Youth on the Move, multe strategii fiind uh, așadar interconectate în termeni concreți. Tineretul reprezintă acea categorie de oameni unde nu dorim ca nivelul de flexibilitate să fie mai mare, pentru că există deja suficientă flexibilitate. Uh, Asta mai ales comparativ cu Statele Unite, de exemplu. Vrem să încurajăm mobilitatea pentru că noi considerăm că tânăra generație este aceea care poate să profite mult mai bine de piața integrată a muncii la nivel european. Astfel, tineretul poate să dobândească competențele necesare și să își îmbunătățească competitivitatea, profetând de ceea ce oferă piața în sine, dar și de ceea ce oferă instituțiile la nivelul Uniunii Europene. M-am referit la condiții mai bune de lucru și la slujbe de calitate. Regret faptul că doamna Schureter nu a înțeles foarte bine ce dorim cu acest lucru. Ne referim la segmentare, care reprezentând principala provocare de pe piața muncii. Și vă ofer uh, un exemplu concret. Uh, ne referim la contractul deschis. Nu discutăm despre evitarea unui contract permanent, ci vrem să-i ajutăm pe cei care până în prezent au avut posibilitatea de a avea doar contracte temporare. Discutăm despre crearea unui contract deschis care să repromoveze drepturile. Într-o oarecare măsură se vor asigura mai multe locuri de muncă și cu siguranță se vor asigura mai multe drepturi pentru lucrători. Acest aspect este foarte important dacă vrem să dorim despre, dacă vrem să vorbim, mă scuzați, despre locuri de muncă de bună calitate. Discutăm despre investirea în capitalul uman. Ar trebui să ținem cont de faptul că Fondul Social European există pentru a sprijini toate aceste inițiative în toate statele membre. Dorim, sperăm să rămână un instrument robust de sprijinire a tuturor acestor uh, instrumente de angajare și de incluziune socială. Acestea sunt inițiativele pentru următorii 10 ani pentru toate statele membre. Nu dorim doar să uh, adresăm problema uh, situației economice și financiare de anumite state membre. Nu putem să discutăm despre o politică ce poate fi atât de specifică în termeni economici și financiari pentru următorii 10 ani, referitor la intervenții de urgență, dar se referă la situația din Grecia, la situația din Irlanda. Este foarte clar că în Grecia o mai multă flexibilitate ar putea să impulsioneze uh, sistemul de afaceri. Uh, asta s-ar putea întâmpla și în Spania și, și în Irlanda ar putea exista o mai bună balanță a competitivității și a investiției în competențe și educație. Asta comparativ cu celelalte surse de competitivitate care au fost utilizate exhaustiv în ultimul timp. Evident, trebuie să ne concentrăm asupra acestei situații critice de la ora actuală. Poate că la anul Poate că până la anul șansele de a crește rata de ocupare sunt mici, dar trebuie să privim uh, imaginea de ansamblu din a doua jumătate a anului următor, lucrurile vor începe să se îmbunătățească, deoarece se va merge înainte cu, um, cu recuperarea economică. În ciuda dezechilibrelor ce există la nivel uh, financiar, aceste procese vor continua, la fel și politicile în acest sens. Sigur, nu putem să. Sigur, uh, la nivelul micromanagementului locurilor de muncă la nivel național, se vor pune bazele pentru ocuparea deplină. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Declarăm dezbaterea închisă și trecem la întrebările adresate comisiei. Întâmplarea face ca domnul Andor să fie primul comisar care va oferi răspunsuri de îndată ce este pregătit. Îl rugăm să răspundă la întrebarea numărul 17